Regarding today's agenda, the request... Uh... Bună ziua tuturor! Cererea domnului Gambus, punctul 6, Fondul European pentru Pescuit de Afaceri Maritime și punctul 4, schimb de vederi uh, cu privire la uh, proiectarea ecologică, punctele sunt uh, inversate pentru a avea mai mult echilibru între voturile de dimineață și după masă, voturile cu privire la punctele 17 și 23 vor fi uh, votate de dimineață după voturile după plastic, după plastic. Dacă nu sunt obiecții, atunci putem uh, adopta uh, ordinea de zi astfel, modificată. Aveți în mape Uh, misiunea noastră la agenția de la Copenhaga din 17 și 18 septembrie 2018 și de asemenea uh, și la uh, forumul la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă la sediul ONU de la New York, 16-18 iulie. O reuniune comună mixtă cu Comisia DEVE. În al doilea rând, în 26 noiembrie, Parlamentul European, împreună cu Comisia Europeană, va organiza o conferință la nivel înalt cu titlul Cercetarea și inovarea în europeană în, zile, în viața noastră de zi cu zi, îmbunătățirea vieții de zi cu zi a europenilor uh, cu cercetare și inovare. Povești de succes. Conferința va avea loc uh, la Parlament, în uh, sala de plen de la Bruxelles, de la progrese medicale, până la energie curată și uh, soluții la nivel înalt uh, Uh, proiectele de cercetare uh, din Europeană joacă un rol foarte important în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri și această conferință va fi un, uh, o oportunitate pentru a arăta rezultatele obținute, dar și pentru a propune noi idei în acest domeniu al cercetării și inovării, cu cetățenii, cu factorii implicați, dar și cu reprezentanți ai instituțiilor europene, ai statelor membre, ai mediului de cercetare și a centrelor de cercetare. Președintele uh, Tajani și comis domnul comisar Moedias uh, vor fi gazdele acestei conferințe, uh, unde colegi de la comisia noastră vor lua cuvântul pe subiecte importante pentru comisia ENVI. Toată informația cu privire la conferință, dar și pagina de înregistrare figurează pe site-ul internet al Parlamentului și vor fi deci toate aceste informații vor fi trimise și colegilor uh, noștri. Avem interpretare astăzi în 20 de limbi și, ca de obicei, uh, ședința este uh, transmisă pe internet prin, prin aplicația WebStream. În ceea ce privește mecanismul de protecție civilă a Uniunii, trebuie să vă informez că a avut loc un al doilea trialog în această luni seara, Uh, la Parlament. Am început uh, cu o dezbatere pe uh, subiecte bugetare. Este clar că există o propastie între poziția Parlamentului și a Consiliului și ea deocamdată este greu de depășit, însă având în vedere poziția Parlamentului care prevede ca sursele pentru acest mecanism să provină din redistribuirea fondurilor, dezbaterea va continua pe uh, subiecte precum uh, informațiile care trebuie să fie uh, schimbate între statele membre și Uniunea Europeană. În propunerea sa, Consiliul prevede o automaticitate între activarea mecanismului și procedura de control inițiată de către Comisie. E inutil să spunem că Parlamentul se opune unei, unei astfel de mecanism. Există foarte mari diferențe și în ceea ce privește RESC EU, în uh, propunerea Consiliului uh, rămân uh, neclarități în legătură cu felul în care sistemul urmează să fie lansat și valoarea sa adăugată. Președinția își dorește să se ajungă la un acord, însă spre deosebire de Parlament care a, propus, a făcut propuneri de compromis, președinția nu a făcut niciun fel de ofertă demnă de acest uh, nume uh, față de poziția inițială și următorul trialog va avea loc uh, la începutul lunii noiembrie. Trecem acum la uh, punctul 6 uh, anterior, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Uh, raportor este domnul uh, uh Gambus. Vă rog, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, mulțumesc, uh, președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia a prezentat noua propunere legislativă în iunie pentru perioada 2021 2027 și, după cum bine știți, acest fond are ca obiectiv uh, finanțarea bugetului Uniunii Europene pentru uh, politica privind afacerile maritime și pescuitul. În uh, contextul guvernanței oceanelor, în special ținând cont de Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă. Comisia mulțumește uh, pentru comunicările sale comisiei și consideră că, uh, în calitate de colegiuitor, putem să colaborăm pentru a ajunge la un acord care să fie unul optim. Doresc să-i mulțumesc comisiei pentru faptul că subliniază cât de importantă este consolidarea uh, acestui fond în ceea ce privește importanța sa asupra uh, mediului înconjurător și de asemenea că uh, virează suficiente fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice, mai ales că trebuie să fie îndeplinite și angajamentele asumate uh, prin acordul de la Paris. Sustenabilitatea și durabilitatea în domeniul mediului conjurător sunt foarte importante și trebuie să continuăm să lucrăm pe această direcție. Acest raport conține trei piloni importanți, trei piloni despre care uh, cu care trebuie să se lucreze astfel încât să se obțină progres în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și pentru acestea am înaintat câteva amendamente. În primul rând, consider că este foarte importantă co-gestiunea, uh, co-managementul. Uh, Vorbim aici despre participarea directă a tuturor actorilor implicați, atât uh, din partea administrației, al uh, sectorului pescuitului, al acvaculturii, al societății civile și inclusiv a organizațiilor neguvernamentale. Co-managementul se bazează pe o uh, partajare a responsabilității și luarea deciziilor în mod comun, bazându-ne pe uh, informații și uh, pe uh, dezvoltarea unei direcții care să meargă pe direcția biodiversității și să respecte principiul prevenției și a precauției. În acest sens, acest model uh, a fost recunoscut de curând de FAO ca fiind un model care merită să fie urmat în domeniul pescuitului. Nu este așadar o recunoaștere puțin importantă. Acest model ar trebui să fie adoptat uh, și să fie considerat un instrument pentru că în felul acesta se poate da un răspuns real și uh, direct la toate uh, problemele din acest domeniu domeniu. Implementarea voluntară a noilor mecanisme de gestiune a activității pescuiturilor profesionist, a pescuiturilor amatori și a acvaculturii trebuie să se bazeze pe transparență, colaborare și participarea celor implicați, iar um, Proactivitatea și adaptarea sunt importante, mai ales în contextul unui proces continuu de revizuire a informațiilor în timp real, bazându-ne pe cunoștințe științifice și tehnice și cu o acceptare largă a tuturor sectoarelor implicate. În felul acesta se poate garanta durabilitate economică, biologică și financiară în domeniul pescuitului profesionist, amator și al acvaculturii. În afară de aceasta, temporalitatea și uh, uh, prohibiția. Este foarte important să se mențină posibilitatea de a instrumentaliza aceste opriri temporare a pescuitului și totul să fie gestionat și uh, administrat prin planurile uh, care există. Trebuie să existe un principiu de proporționalitate între pierderile cauzate de către aceste măsuri implementate și compensările acordate. În felul acesta, compensarea trebuie să fie graduală și adaptată la perioadele acestea de prohibiție. Trebuie de asemenea să remarcăm că aceste uh, perioade în care nu se pescuiește uh, trebuie gestionate bine. Vorbim despre uh, prohibiții care nu sunt extraordinare, ci recurente și în felul acesta populația de pește este regenerată și toată lumea are de profitat. În al treilea rând, un alt aspect important, um, pescuitul uh, pe litoral. Flota de coastă artizanală reprezintă 75% din flota europeană și jumătate din posturile, uh, respectiv locurile de muncă din domeniul pescuitului. Această flotă acoperă o mare parte din sectorul pescuitului argumentația uh, comisiei, respectiv reprezentativitatea, se bazează pe uh, modalitățile de pescuit și nu corespunde întru totul tuturor flotelor de pescuit. Se poate ajunge la o subreprezentare la nivel european din acest motiv. Și Vorbim aici de 83% din produsele de pescuit și de o mare parte din veniturile de aici. Deci, nu dorim să ajungem la o discriminare uh, importantă între diversele regiuni maritime. De aceea, cred că este foarte important ca această definiție a pescuitului uh, costier să fie legată de comunitățile uh, din zonă și de populațiile din zonele respective produsele uh, proaspete, neprocesate, joacă un rol important. Cei interesați să, garantizeze, să garanteze aceste stocuri uh, sunt tocmai cei din comunitățile locale, pentru că dacă nu există pește, nu avem nici pescari și dacă aceștia nu mai lucrează, atunci se pierd foarte multe locuri de muncă și sunt afectate tocmai aceste comunități mici de pe coastă. De aceea trebuie să incorporăm și să implementăm acest uh, pilon și să implicăm pe toți actorii din domeniu. Nu doresc uh, să mai spun multe lucruri, însă doresc să adaug că mi-ar plăcea să colaborez cât se poate de bine cu toți raportorii pentru a veni cu un aviz cât mai bun și a ajunge la un consens cât mai larg, astfel încât să uh, garantăm prezervarea stocurilor și de asemenea să obținem mai multă durabilitate. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Thank you very much, Mr. Gambus. Now... Mulțumesc, domnule Gambus. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor alternativi. Domnul Tănăsescu, primul dintre ei. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului raportor pentru pregătirea acestui uh, raport. Bineînțeles că apreciem eforturile comisiei în ceea ce privește propunerea de regulament uh, privind uh, Fondul European de Pescuit și de Afaceri Maritime pentru perioada 2021 și 2027. După cum știți, această propunere are menirea să sprijine atingerea obiectivelor politicii comune uh, a pescuitului pentru a pune în aplicare politica europeană în domeniul pescuitului. Salutăm propunerea Comisiei care e uh, caracterizată de uh, flexibilitate, de uh, simplificare, continuare, simplificare mai ales în ceea ce privește simplificarea administrativă și pregătirea programelor naționale și apoi și alinierea cu celelalte fonduri europene. Noul M, cadru de multianual va încuraja sinergiile între Fondul European de Pescuit și Afaceri Maritime și alte fonduri se propune simplificarea acestui fond uh, spre deosebire de o uh, perioadă foarte complicată 2014-2020. Totuși, dacă e să ținem cont de provocările din domeniul uh, pescuitului, nu putem să fim de acord cu o creștere doar de 5% pentru CFM-ul următor față de CFM-ul actual. Investițiile în acvacultură și în procesare vor beneficia doar de instrumente financiare care uh, se vor uh, afla sub uh, noul regulament privind dispozițiile generale. După cum știți, pescuitul și acvacultură își aduc contribuția la securitatea alimentară. Și deci, acest fond ar trebui să încurajeze și dezvoltarea durabilă a acvaculturii și a pescuitului. Și deci, în acest uh, sens, noi considerăm că investițiile într-o uh, acvacultură productivă uh, trebuie să aibă cel puțin același nivel ca până acum. Deci credem că uh, aceste fonduri sunt foarte importante pentru securitatea alimentară, pentru ecosistemele uh, marime, pentru o dezvoltare durabilă a economiei maritime și apoi și pentru mări și oceane uh, exploatate în mod durabil pe termen lung. Vă mulțumim! Mulțumim. Doamna Meissner acum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc raportorului pentru că a prezentat multe dintre lucrurile pe care le consider și eu ca fiind corecte. Din 2009 mă preocup de această politică integrată maritimă, care din 2007 a devenit o politică europeană și mie mi se pare foarte importantă, pentru că oceanele joacă un rol foarte important. Avem multe mări în Europa și este absolut decisiv să ne preocupăm nu numai de pescuit și de acvacultură, ci și de tot ceea ce are de-a face în rest cu oceanele. De aceea este foarte important că Fondul European uh, pentru Afaceri Maritime și Pescuit a fost uh, lărgit, a fost extins și um, a beneficiat inițial numai de puține fonduri, inițial pentru dezvoltarea politicii integrate pentru mări, dar oricum a fost un punct de plecare. Pentru implementarea reformelor în domeniul pescuitului se utilizează majoritatea fondurilor și este corect să fie așa, pentru că mai sunt multe de făcut și în domeniul respectiv pentru a atinge mai multă durabilitate în Europa. Până acum vorbeam de 647 de milioane care au fost dedicate acestei politici și 300 de milioane dintre acestea aproximativ erau dedicate um, activităților care nu aveau de-a face cu pescuitul și asistența tehnică. Vorbim așadar despre o cotă relativ mică prin comparație, dar vorbim despre o poveste de succes pentru că acești bani au contribuit la um, implementarea regulamentului privind uh, mările, care reprezintă un instrument important pentru a ajunge la o dezvoltare albastră. Știți că dezvoltarea albastră este de asemenea un concept pe care l-am introdus, pilonul albastru, în contextul agendei 2020 și în 2016 vorbeam de 566,2 miliarde de euro care au fost generate de aici și 3,4 milioane de locuri de muncă create direct. Premisa este ca mările să fie curate și în acest sens trebuie să mai facem multe. Am folosit bani pentru a consolida uh, strategiile pentru uh, Marea Adriatică și pentru alte mări, însă trebuie să mai facem mult mai multe și de acum încolo, de exemplu poluarea mărilor, schimbările climatice, toate acestea trebuie uh, abordate și este nevoie de acțiuni clare din partea Uniunii Europene, pentru că mm, vorbim aici și de o interacțiune cu nivelul global. Ar fi așadar foarte important ca guvernanța internațională a oceanelor să fie de asemenea subliniată. Comisia Europeană, respectiv nivelul european, a ținut cont și de asta și um, sigur că trebuie să fim un exemplu pentru întreaga lume și ceea ce s-a implementat cu succes la noi în ceea ce privește politica integrată a mărilor să fie extins și în alte părți. Cred că este așadar foarte bine că au, uh, avem 829 de milioane care să fie gestionați direct. Nu sunt atât de mulți bani, dar este un pas înainte. Pentru că trebuie să ne gândim că uh, mările nu cunosc granițe și noi dorim ca pescuitul ilegal să fie combătut, iar uh, poluarea cu plastic să fie de asemenea eliminată și să păstrăm cât mai curate oceanele, mările și uh, coasta europeană, pentru că dorim să avem parte de o dezvoltare durabilă albastră. Și pentru acest acestea avem nevoie de fonduri suplimentare. Vă mulțumesc și mă bucur să colaborez în continuare cu raportorul și raportorii din umbră. No, Madame Engstrom. Mulțumesc, doamna Engstrom, acum. Nu? Bine. Atunci mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci doamna Zito din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de aviz și mulțumesc uh, și eurodeputaților pentru intervențiile pe care le-am ascultat cu mare atenție. Aș dori să fac doar câteva uh, observații. În primul rând, în ceea ce privește simplificarea. Ehm, prin simplificare s-a, ehm, se va obține un sfer, o sferă de aplicare a ehm, unor măsuri. Deci nu vom mai avea această listă exhaustivă de măsuri prescriptive, ceea ce înseamnă că totul poate să fie sprijinit cu excepția unei liste foarte clare de operațiuni eligibile. Astfel, statele membre vor dobândi foarte multă flexibilitate pentru a se axa pe nevoile specifice pentru fiecare stat membru, ceea ce înseamnă că aceste măsuri, aceste uh, scheme de uh, co-management uh, pot fi eligibile în acest nou cadru. Un al doilea, o a doua observație legată de atingerea obiectivelor politicii comune de pescuit. Aș dori însă să vă reamintesc că vorbim totuși de Fondul European pentru Afaceri Maritime. Deci, nu trebuie doar să vizăm atingerea obiectivelor uh, politicii pentru pescuit, ci și uh, dezvoltarea unei acvaculturi durabile, de exemplu, protecția ecosistemelor uh, marine, economia albastră și atingerea obiectivelor Uniunii în ceea ce privește guvernanța oceanelor. După cum uh, știți, uh, fond, uh, deci politica de pescuit se bazează pe o gestiune comună, deci ar trebui să ținem cont și de măsuri pentru a sprijini acvacultura, dar și obținerea unui statut durabil al, în ce privește ecosistemele marine. E vorba de un obiectiv transfrontalier și aș dori să vă reamintesc că propunerea include și sprijin pentru uh, zonele Natura 2000, de exemplu. Comisia a propus și uh, sprijin întărit pentru, uh, cunoaștere, uh, deci pentru cunoștințele marine. Este vorba de o propunere foarte bună pentru directiva privind păsările și în gestiune directă acest fond pentru pescuit își uh, propune să atingă, de exemplu, obiective precum uh, oceane uh, curate prin inițiativa de combatere a plasticului. Câteva observații de final în ceea ce privește obiectivele de conservare a politicii pentru pescuit. Noi dorim, de exemplu, ca Uh, printr-o gestiune adecvată să uh, combatem pescuitul excesiv, de exemplu, și să sprijinim planurile uh, multianuale. Și o ultimă observație în ceea ce privește Deci măsurile care, dacă nu sunt bine folosite, atunci ele pot fi folosite ca o uh, uh măsură recurentă de uh, venituri. Deci noi nu dorim uh, să folosim acest fond în uh, uh alte situații decât în cele de criză. Și deci, noi dorim ca compensațiile să fie folosite doar în situații greu de prevăzut Uh, deci să venim cu un ajutor uh, pentru pescari în situații de urgență. Deci acesta a fost, uh, a, fost obiectivul nostru inițial. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gambus, acum. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele frumoase și nu știu dacă a fost foarte clar, dar vreau să vă spun că nici noi nu vrem să acceptăm reducerea aceea de 5% și că în linii mari împărtășim toate ideile legate de economia albastră și durabilă pentru că e clar că avem o bază comună în așa fel încât să putem face o muncă foarte bună pe acest raport. Și așa cum am spus încă de la bun început, rămân la dispoziția tuturor raportărilor din umbră și a tuturor colegilor, în așa fel încât să îmbunătățim cât mai mult cu putință această propunere de aviz, în așa fel încât să avem un document cât mai bun pe care să-l transmitem mai departe Comisiei. Mulțumesc! Deci, uh, uh, Ceea ce înseamnă că Am examinat proiectul de aviz, termenul de depunere a amendamentelor datat de 16 octombrie. Votul la comisia noastră urmează să aibă loc în 19-20 noiembrie. Comisia competentă, Comisia de Pescuit, va vota probabil în uh, luna ianuarie. Am încheiat deci acest uh, punct de pe de zi. We are trying to find out if the next raportor... Încercăm să vedem dacă următorul raportor vine sau nu. De asta avem nevoie de ceva timp. Well, now we can move to the next item. Um, să trecem la următorul punct uh, și anume mm, examinarea proiectului uh, de raport privind Fondul Social European Plus. Raportor este domnul uh, Bușoi, care, căruia îi dau cuvântul. Yes, thank you very much and uh, sorry for uh... Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze, nu am fost anunțat că trebuie să fiu aici la ora 10. Dragi uh, colegi, uh, stimată doamnă președinte, în 2018 uh, a fost prezentată o, um, propunere pentru consolidarea dimensiunii sociale și instituirea fondului FSE Plus, un mecanism flexibil care dorește să um, se refere la dimensiunea socială. Există foarte mulți uh, cetățeni care să trăiesc în uh, risc de sărăcie. De asemenea, s-a dublat uh, rata de șomaj și este necesar să se integreze mulți cetățeni din țări terțe. De aceea trecem printr-o perioadă foarte importantă. În deceniile care urmează, va trebui să ne concentrăm pe competitivitate în contextul economiei globale și să ne asigurăm că nivelul de ocupare, educație, incluziune socială și sănătate sunt la un nivel corespunzător. Această, această propunere dorește să uh, reducă uh, povara administrativă, uh, se referă la Fondul Social European, la inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, Programul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială și Programul pentru Sănătate. În calitate de raportor, uh, doresc să punem accentul pe uh, dimensiunea socială prin uh, mecanisme care să ofere flexibilitate, să se reducă birocrația și să se obțină mai multă eficiență în interesul tuturor cetățenilor. Retragerea uh, programului pentru sănătate ca un program separat uh, nu uh, transmite un mesaj bun cetățenilor europeni și așteptărilor lor, precum că sănătatea ar rămâne o prioritate uh, chiar dacă prerogativele nu sunt atât de solide, uh, cel puțin uh, din partea instituțiilor europene. În uh, proiectul meu de aviz am exprimat două îngrijorări. În acest context al unui euroscepticism în creștere și al Brexitului, este foarte important ca politicile să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor europeni. Conform ultimelor sondaje și eurobarometrului, cetățenii europeni cred că uh, Uniunea Europeană ar trebui să intervină mai mult în domeniul sănătății. De aceea, eu aș prefera ca acest pilon, acest program referitor la sănătate, um, să fie uh, scos din FSE Plus și să fie un program de sine stătător. Aș dori să mulțumesc președintei și coordonatorilor care au sprijinit această idee. Sigur că decizia nu este a noastră și dacă nu va fi posibil, uh, vom avea în continuare competențe exclusive în ceea ce privește uh, domeniul sănătății. În ceea ce privește programul Fondul pentru Sănătate. Uh, există o revizuire um, intermediară și am constatat că au fost realizate progrese. Și fără a pierde, vorb, uh, pierde timpul prea mult, aș dori să subliniez cele mai importante progrese obținute. Înființarea celor 24 de uh, rețele de referință, sprijin pentru consolidarea uh, capacităților, sprijin pentru a sprijini uh, migranții și refugiații, schimburi de bune practice în domenii sensibile, precum reducerea alcoolului, examinări și alte programe de prevenție. Sprijinul pentru finanțarea instrumentelor și tehnologiei din domeniu. În plus, subliniez că statele membre singure nu ar fi putut niciodată să obțină aceste rezultate atât de bune uh, în uh, zonele acestea de interes comun. A doua îngrijorare se referă la reducerea bugetară. Sigur, reducerea nu este una semnificativă, dar uh, în continuare reprezintă o reducere care a fost făcută de ca propunere de Comisia Europeană. Se referă la rearanjarea majorității priorităților pentru mm, următorul CFM. Însă Uniunea nu va putea să abordeze provocările din domeniul sănătății în mod corespunzător uh, cu un buget redus. Acesta este un mesaj care uh, se transmite. De asemenea, provocările vor fi tot mai multe în viitor și doresc să subliniez respectiv să vă atrag atenția asupra uh, rezistenței la antibiotice, care reprezintă o povară tot mai mare și uh, aceasta este o zonă în care ar trebui să găsim uh, soluții comune la nivel european. Fără un buget corespunzător nu vom avea capacitatea să facem uh, față tuturor provocărilor din domeniul sănătății și să sprijinim uh, tranziția de la sănătatea bazată pe și orientată către boală la cea orientată către prevenție și către pacient. Este foarte important să reducem inegalitățile în domeniul sănătății și să sprijinim legislația din domeniul sănătății la nivel comunitar. Acestea sunt amendamentele pe care le-am și înainta, înaintat. Ar trebui să vorbim despre cel puțin același buget, așa cum am subliniat în amendamentele 13 și 15. În amendamentele 16, 17 și 18 uh, propun următoarele intervențiile în domeniul sănătății publice să uh, scadă uh, povara administrativă și de asemenea să se permită o intervenție mai timpurie. De asemenea, provocările în domeniul uh, tulburărilor mentale sunt foarte importante. Conform uh, Organizației Mondiale a Sănătății, 40% dintre persoanele afectate mm, uh, suferă de așa ceva. Vorbim despre boli care reprezintă o sursă de discriminare și care contribuie în mod semnificativ la inegalități uh, în domeniul sănătății. Criza economică, de asemenea, um, a afectat acest domeniu și au apărut o serie de factori de risc noi. Amendamentele mele introduc un nou articol 29a în care îmi exprim sprijinul pentru înființarea unui comitet director uh, pentru sănătate, astfel încât să se implementeze măsurile luate în acest domeniu. Ar fi continuarea uh, celui existent în cadrul instrumentului implementat. Este important să uh, obținem eficiență la nivel uh, internațional, de aceea cred că trebuie să dezvoltăm în continuare cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, cum ar fi OMS-ul sau OECD-ul. Și acesta este amendamentul 21 pe care l-am înaintat. De asemenea, solicit Comisiei să scadă cât mai mult uh, barierele în ceea ce privește participarea anumitor state membre. Și, acesta este, și aceasta este situația prin care anumite state membre nu sunt foarte bucuroase să fie coordonate de la nivel nivel european și cred de asemenea că succesul programului actual ar putea să fie chiar mai mare în următoarea perioadă de programare, așa cum a specificat și Comisia, pentru că există o expertiză bogată a Comisiei uh, pe partea de astfel de acțiuni. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare inputul din partea raportorilor din umbră și a celorlalți colegi. Îmi cer scuze încă o dată pentru mica întârziere. Am fost dezinformat, mi se spusese că vom începe la ora 10. Mulțumesc! Nu este nicio problemă, domnule Bușoi, uh, vă înțelegem. Acum, domnul Palmer o uh, înlocuiește astăzi pe doamna Cadenbach în calitate de raportor din umbră din partea SND. Vă rog. Mulțumesc, uh, doamna Cadenbach. Își cer scuze că nu a putut să ni se alăture în această dimineață. Ea uh, prezidează o altă întâlnire, așadar mi-a transmis mie punctele cele mai importante pe care dorea să le transmită. Sprijină uh, abordarea raportorului referitoare la faptul că programul pentru sănătate nu ar trebui să fie parte a AFS Plus și de aceea este pentru uh, scoaterea acestuia din cadrul FS Plus și uh, reînființarea uh, sa ca program de sine stătător. A fost transmisă o scrisoare um, președintelui Comisiei în acest sens. Domnule Kadenbach, de asemenea, este de acord cu raportorul cu privire la uh, descreșterea semnificativă a bugetului în ceea ce privește sănătatea. Sănătatea este o prioritate pentru Comisia ENVI, de aceea este foarte important uh, să continuăm activitatea în ceea ce privește rezistența uh, la antibiotice și celelalte provocări, iar finanțarea trebuie să fie adecvată, pentru că dorim să avem programe uh, în domeniul sănătății care să fie ambițioase. Doamna Kellenbach, dorește așadar să solicite președintei încă o dată să uh, ridice acest punct la conferința președinților, un punct care a fost plasat deja pe agenda, dar a fost îndepărtat uh, în uh, ultima clipă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Palmer, doamna Iechemachi. Uh, as you may be know, I am not... Mulțumesc, după cum bine știți, nu sunt un mare fan al Uniunii Europene care să-și bage nasul acolo unde nu-i fierbe oala. Însă, în ceea ce privește sănătatea, cred că vorbim despre o valoare adăugată importantă dacă uh, aprofundăm cooperarea, astfel încât să avem uh, un sistem de sănătate mai inclusiv și mai uh, bun în Uniunea Europeană. De asemenea, este important ca provocările transfrontaliere să fie abordate în mod corespunzător, precum și bolile noile tehnologii, precum și îmbătrânirea populației în Europa, reprezintă um, o provocare și de aceea trebuie să luăm în considerare modul în care sistemele de sănătate de la nivel național sunt construite și modul în care ar putea să fie um, îmbunătățite și să fie transformate în sisteme mai productive. În uh, țara mea natală, Finlanda, facem uh, eforturi importante în domeniul sănătății online și uh, de asemenea um, considerăm că acesta este un uh, domeniu care ar trebui să fie aprofundat. Digitalizarea schimbă totul și acesta este cazul și pentru sistemul de sănătate. Programul pentru sănătate este instrumentul ideal pentru a um, promova schimburi de bune practici. Propunerea FSE este una care este concentrată puternic pe cuvântul sinergii și pe beneficiile pe care le aduc acestea. Sigur că este un cuvânt frumos și uh, cred că este uh, utilizat cu multă generozitate. Cred că Sinergiile sunt importante în sănătate și trebuie să ne gândim la sănătatea oamenilor de peste tot din lume. Documentele de, pe care se bazează programul pentru sănătate arată că uh, sunt și alte instrumente care contribuie și sprijină acest domeniu și acest program, cum ar fi Invest EU, Fondul pentru Dezvoltare Regională și cele coeziune. Însă solicit Comisiei să fie ceva mai specifică atunci când vine vorba despre contribuțiile în domeniul sănătății uh, din partea acestor instrumente diferite. Mulțumesc și eu pentru cooperare și aștept uh, cu nerăbdare să văd care vor fi rezultatele discuției noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Conecțională! Thank you. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Opravdu málo kdy se stává, že se v něčem shodnu s kolegou. Mulțumesc, doamna președinte. Rareori sunt eu de acord cu un coleg din partea PPE, dar de data aceasta trebuie să spun că nu am niciun fel de rezerve față de uh, prezentarea sa. Mare parte din cetățenii europeni uh, își uh, dorește ca Europa să fie mai activă în domeniul sănătății, însă programul actual pentru viitorul cadru financiar multianual merge exact în sens invers. Și mă ne liniștește faptul că programul Sănătate va fi înscris acum în Fondul Social European Plus. Vrem să creăm sinergii între, pe de o parte, pilonul social și pilonul sănătate. E o abordare foarte bună. Însă, felul în care este conceput acest nou fond ne neliniștește. În următorul mandat se pare că vom, nici măcar nu vom mai avea un comisar responsabil pentru sănătate și e probabil ca și Direcția Generală Sănătate să dispară în următorul mandat. Toate acestea intervin într-o situație în care cetățenii europeni așteaptă o participare mai activă a Uniunii Europene în domeniul sănătății. Apoi avem și o reducere bugetară de 8%. Nici aceasta nu poate fi acceptată sau uh, înțeleasă. Și Fondul Social European Plus uh, va fi sub presiune pentru că va trebui să facă mai multe cu fonduri reduse. Evident, sănătatea nu înseamnă doar sănătate fizică, ci și psihică așa că salut inițiativa raportorului în acest sens. Însă, întrebarea este cum vom proceda, pentru că mijloacele actuale nu sunt uh, suficiente și ne vom confrunta și cu reduceri bugetare. De aceea cred eu că bugetul trebuie să fie consolidat, trebuie să consolidăm programul sănătate și nu să îl slăbim. Bugetul disponibil în domeniul sănătății în următorul cadru financiar multianual trebuie să fie cel puțin la același nivel precum în cadrul financiar uh, curent ar fi un minim necesar care ne va permite să menținem nivelul actual, care deja nu e neapărat uh, satisfăcător. Trebuie să cooptăm organizațiile de pacienți în procesul acesta decizional și sunt de acord cu domnul raportor în acest sens. Așa că aștept cu nerăbdare cooperarea cu domnul raportor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Grosteț, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, însă eram la o altă ședință însă mă bucur că am reușit totuși să ajung la timp în așa fel încât să pot lua cuvântul. Mai întâi pentru a-l susține pe colegul Bușoi, pentru că a făcut o muncă extraordinară și vreau să vă spun, raportul său este perfect din punctul meu de vedere. Uh, nu a vrut să evite subiectele care ne-ar putea supăra pe unii și pe alții, tocmai pentru că în acest subiect trebuie să dăm dovadă de curaj. Și perspectiva pe care ne propune Comisia Europeană, și anume de a integra sănătatea în Fondul Social European Plus, reprezintă o problemă majoră. De ce? Pentru că vom pierde acest program sănătate într-un program mult mai mare și vom pierde vizibilitatea și eficiența sa și în fond e ceva absolut inacceptabil, pentru că toate sondajele demonstrează că sănătatea este o miză majoră pentru cetățeni și tocmai e o miză care trebuie să-i poată convinge uh, în ceea ce privește plus valoarea europeană, să-i convingă să susțină proiectul european cu ocazia următoarelor alegeri. E un domeniu în care cetățenii europeni își doresc ca Europa să facă mult mai mult. Programul sănătate trebuie deci să fie un unul distinct de sine stătător în viitorul cadru financiar multianual. Am vorbit despre Europa, care trebuie să reprezinte adevărată adevărată plusvaloare în domeniul sănătății. Dacă e să plecăm de la propunerea comisiei, ne dăm seama că vom dilua programul european pentru sănătate. Și care e logica? Să integrăm acest program împreună cu ocuparea pentru tine și împreună cu ajutorul pentru migranți. Nu văd care e logica. Ba, din potriva, ar trebui ca programul sănătate să fie o prioritate de cinste în următorul uh, cadru financiar multianual. Și acest lucru, așa cum spunea și domnul raportor, trebuie să fie, uh, este însoțit și de o scădere a resurselor resurselor, scădere pe care nu putem înțelege, deși provocările în domeniul sănătății cu care se confruntă Europa nu fac decât să sporească. Bugetele de sănătate naționale scad. Inovația uh, are de suferit, aceasta costă și mai scump. Um, apoi, cercetarea se concentrează doar pe, pe, pe acte terapeutice din ce în ce mai complexe. Populația uh, se confruntă cu epidemii fără niciun fel de frontiere. Pacienții sunt din ce în ce mai mobili. Avem o piață unică pentru medicamente, pentru dispozitive medicale. Avem uh, profesioniști din domeniu care sunt formați și care își exercită meseria undeva în străinătate. Și uh, apoi uh, mai avem și miza uh, analizei big data. Iată, tot atâtea provocări care ne demonstrează că trebuie să acordăm locul ce-i cuvine acestui program sănătate. Și totul ne îndeamnă să trecem la etapa următoare. Comisia nu face decât să tragă frâna de mână, ori noi trebuie să tragem a patra. De aceea, eu vreau să vă spun că am avut ocazia să văd la finalul fiecărui mandat, ori de câte ori trebuie să ne gândim la viitor, ori de câte ori încercăm să uh, uh diluăm politica Europa, europeană pentru sănătate, slavă Domnului, de fiecare dată a fost salvată tocmai datorită voinței deputaților din comisia noastră. Așa că eu am speranța că încă o dată comisia noastră va fi suficient de unită în jurul raportorului nostru, în așa fel încât să evităm o tragedie și anume dispariția pur și simplu a politicii europene pentru sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Grostet. Cine altcineva mai dorește să intervină pe acest subiect? Nu mai dorește nimeni? Din partea comisiei, doamna Grizar. or not? Este nu? Je préfère passer la parole à mon collègue de la, de la DG Santé qui... Eu aș fi preferat să dau cuvântul uh, colegului meu din uh, Direcția Generală Sănătate, care e mult mai la curent și cunoaște mai bine subiectul. Yes, good morning. Uh, my name... Da, mulțumesc. Reprezint Direcția Generală pentru Sănătate și aș dori să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru părerile exprimate și am mai ascultat cu mare atenție. Aș vrea să subliniez că am pus accentul în propunerea noastră care acum include pilonul sănătate în Fondul Social European Plus, pe acele elemente care au demonstrat că au plus valoare, aduc plus valoare în trecut. Și, uh, evident, aceste elemente au fost subliniate de uh, diferiții intervenienți. Noi vrem să subliniem ideea aceasta de sinergie. Dorința noastră de a include fostul program Sănătate în cadrul uh, Fondului Social European Plus era tocmai din acest motiv, să avem mai multe sinergii cu celelalte aspecte sociale, pentru că știm cu toții că factorii socioeconomici determină nivelul de sănătate. Factorii socioeconomici sunt foarte importanți și dacă aceștia pun probleme, sănătatea are de suferit. Cu toții știm deja, încă de pe acum, că partea aceea de co-management uh, Uh, ne va permite să investim un buget de altfel mai mare în uh, domeniul sănătății, uh, dacă e să ne gândim la cota parte din co-management decât ceea ce am avut în programul Sănătate de sine stătător. Și noi credem că foarte multe sinergii pot fi astfel create, aliniind mai bine diferitele investiții și integrând acest pilon al sănătății în sistemul global de co-management din cadrul Fondului Social European pe viitor. Și avem deja câteva exemple în care uh, lucrurile au mers bine și ne-am gândit că vom avea și mai multe alte astfel de exemple pe viitor prin contopirea acestor diferite programe. Cred că mă voi opri aici. Oricum, o să ne mai gândim și la celelalte comentarii, iar în ceea ce privește bugetul, problema aceasta a bugetului pentru pilonul sănătate eh, se ref, trebuie să fie văzută în contextul diferitelor eh, elemente cuprinse în CFM, trebuie să fie um, luat în context pentru a putea determina bugetul per total. Deocamdată încă nu putem, nu suntem în măsură astăzi să ne pronunțăm. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, domnul raportor Bușoi. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc colegilor pentru cuvintele frumoase referitoare la acest proiect de aviz și vreau să le mulțumesc și pentru sprijinul exprimat față de ideea de a avea un program de sănătate separat cu un buget sporit. Da, domnule Palmer, în numele doamnei Kadenbach, aveți dreptate, e o decizie care uh, Uh, va fi luată la nivelul conferinței președinților și vom vedea dacă vom fi în măsură să convingem liderii grupurilor politice și ceilalți lideri ai Parlamentului European să susțină această poziție. Aș dori să mulțumesc doamnei Iatenmachi, de asemenea, care susținea ideea că trebuie să sporim bugetul cel puțin la valoarea actuală, din actualul cadru financiar. Și ați subliniat și importanța e-sănătății, digi, latura digitală a sănătății, care în mod clar va îmbunătăți sistemele de sănătate la nivel național. Doamna Coneșna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijin de asemenea. Și să spun că am într-adevăr speranța că toate aceste zvonuri, precum că în următorul mandat nu vom mai avea un comisar pentru sănătate, să sperăm că sunt doar zvonuri uh, de prost gust și că nu aceasta va fi viitoarea abordare a Uniunii Europene în domeniul sănătății. Pentru că, după cum a spus și dumneavoastră în mod foarte clar, sănătatea este un uh, element deosebit de important pentru cetățenii europeni. Și e adevărat că guvernele naționale au competențe în acest domeniu, dar e clar că și instituțiile europene trebuie să facă mai multe. Și vreau să mulțumesc în mod special doamnei Grostet. Vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Uh, și ați adăugat câteva provocări în plus comparativ cu cele pe care le-am exprimat eu pentru următorul mandat, pentru următoarea perioadă și e pe deplin adevărat. E vorba de un semnal politic eronat pe care l-am transmite dacă am acceptat această idee și anume ca programul de sănătate să nu mai existe ca și program de sine stătător. Și evident, foarte mulți cetățeni ar putea crede că ar fi doar o prim pas și ar fi îndreptățit să creadă acest lucru. E adevărat că politica pentru sănătate ca atare nu dispare, dar uh, pentru următoarea perioadă de programare, dacă acceptăm această situație, ne vom confrunta cu un risc foarte mare și anume să nu mai fie vizibilă ca și politică de sănătate uh, de sine stătătoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru această sursă de inspirație și uh, să sperăm că veți reuși să ne ajutați ca să susținem această idee pe lângă conferința președinților. Mulțumesc foarte mult și doamnei președinte. Mulțumesc foarte mult și felicitări pentru un raport atât de bun pe care îl vom vota în noiembrie la Strasburg și avem un termen pentru depunerea amendamentelor până în 17 octombrie și Comisia pentru Ocupare va vota pe 26 noiembrie. Comisia competentă pe fond. Și acum trecem la următorul punct, fostul punct 4, un schimb de opinii împreună cu Comisia referitor la ecoproiectare etichetarea energetică și legislația aferentă. I invite first the commission, represented by Mr. Și îl invit pe domnul Hudson din partea comisiei să ia cuvântul maxim 10 minute. Thank you, Chair, and good morning. Um, first a piece... Mulțumesc, doamna președinte, bună dimineața tuturor. Mai întâi câteva informații pentru comisia dumneavoastră. Și, acum, și, și anume că acum înaintăm rapid, avansăm rapid cu acest pachet uh, cu diferite 10 măsuri de ecoproiectare și uh, etichetare energetică, în așa fel încât să putem adopta acest pachet la timp înainte să-l trimitem Parlamentului până la jumătatea lui martie. Acesta era termenul prevăzut inițial. Și aceste regulamente, regulamente În ce etapă se află acum? Nu există o propunere a Comisiei deocamdată, pentru că în continuare Colegiul de Comisar trebuie să ia o decizie. Deocamdată am terminat consultările în intern la comisie, avem și un mecanism de feedback și atunci vom uh, contacta diferite organizații și în decembrie, poate chiar în ianuarie, vom avea un uh, vot în cadrul uh, diferitelor comitetului care se ocupă de acest subiect și ca urmare a regulamentelor pe care le-am adoptat deja în acest uh, domeniu, și anume reducerea uh, consumului de energie pentru becuri, um, Iată că acum trecem la etapa următoare. Avem o nouă țintă de 25% reducere pentru 2020, ceea ce este foarte important, tocmai pentru a menține avântul, pentru a continua reducerea cu încă jumătate, uh, lucru care va fi posibil în următorul deceniu, în așa fel încât uh, să uh, reducem cât mai mult consumul de curent electric pentru becuri. Acum, Aș vrea să menționez deocamdată trei aspecte care cu siguranță au fost uh, frecvent discutate și au fost discutate și cu factorii interesați. Uh, primul exemplu reprezintă lumina cu filtre, filtrată. E un sistem de iluminare care este utilizat în anumite locuri specifice, greu de reglementat. Noi am discutat cu sectorul aferent, am înțeles care sunt îngrijorările lor și e adevărat că uh, lumina aceasta e diferită de uh, lumina pe care o avem la domiciliu, însă în orice caz vom avea în continuare o scutire uh, Uh, pentru acest tip de becuri, în momentul de față, 80% din aceste becuri sunt utilizate Uh, și vom menține această scutire. Restul de 20% sunt mai puțin utilizate, iar restul care, sunt, uh, care mai rămân de multe ori uh, fac obiectul unor abuzuri. Asta ar fi una. Al doilea subiect care este dezbătut acum este faimoasa lumină T8. Deci sunt acele becuri pe care le-am de altfel și eu la biroul meu și de multe ori în birouri sunt utilizate. E vorba de becul acela special pentru birouri. Acestea conțin mercur, ceea ce evident e o problemă ce trebuie rezolvată. Și eliminarea lor treptată va dura consumul acesta de energie din cauza acestor becuri e echivalentul consumul anual de curent electric din Malta. Propunerea aia e deja pe masă de discuții, vrem să le eliminăm treptat. Acum, bun, recunoaștem că există anumite cazuri în care alternativele disponibile nu sunt suficiente. De aceea, textul actual vizează anumite scutiri, de rogări. Și al treilea subiect, care a fost dezbătut și a fost mult dezbătut cu ocazia regulamentului precedent, e referitor la persoanele care sunt fotosensibile. E un domeniu în care, evident, îngrijorările sunt întemeiate, uh, impactul anumitor um, uh, sisteme de iluminare uh, compact fluorescente care pot avea un efect asupra persoanelor care sunt electrosensibile um, și nu trebuie să le menținem pe piață disponibile pentru publicul larg, pentru că nu e necesar. Vrem să avem un sistem de derogare mult mai țintit. Putem permite anumitor uh, astfel de becuri să fie utilizate pe viitor, dar mai întâi trebuie să ne asigurăm că nu vom avea uh, niciun fel de um, întrerupere Uh, a modului în care acestea vor fi uh, treptat eliminate. Acum, bun, sunt la dispoziția dumneavoastră. Dacă eventual ați putea avea întrebări, uh, voi răspunde cu plăcere. Mulțumesc foarte mult. Domnul Liza, mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim pentru prezentarea din partea Comisiei. Eu uh, sunt de părere că această directivă privind uh, proiectarea ecologică este un instrument de succes pentru ca curentul și alte tipuri de energie să fie economisite. Domnul Katainen uh, a spus că în directiva aceasta privind ecodesignul, până anul trecut chiar, economisise atâta energie cât consumă Italia anual și, de asemenea, măsurile uh, implementate în Spania, în uh, Suedia, um, reprezintă un model de urmat. În ceea ce privește interdicția utilizării becurilor, am uh, subestimat cât de importantă este comunicarea și procesul de comunicare. Să explicăm de ce facem acest lucru și care sunt alternativele pe care le avem. De aceea, înainte să inițiem următorii pași din partea Comisiei, și mm, trebuie să discutăm despre asta și să decidem uh, dacă se poate accepta o astfel de soluție. E bine, am propus să discutăm uh, despre acest subiect și vreau să vă mulțumesc că s-a preluat acest punct pe ordinea de zi. Am o întrebare referitoare la aceste becuri de tip T8. Care este justificarea pentru care se propune acest lucru în acest moment? Și Ceea ce mă interesează și mai mult, și dacă sunt bine informat, uh, avem aici un reprezentant al uh, Digi uh, Mediu. În alte acte legislative se discută despre interdicția tuturor surselor de iluminat care conțin mercur. Și poate că există într-adevăr motive, dar consumatorul ar fi foarte puternic restricționat în alegerea sa. De aceea, cred că trebuie să discutăm public despre acest lucru înainte și să ne gândim bine la o astfel de măsură. Când a venit vorba despre interdicția uh, becurilor, Comisia a înaintat niște studii referitoare la acest uh, aspect uh, al uh, mercurului, care ar putea fi considerat o cantitate neglijabilă, pentru că e, acest mercur provine din incinerarea de cărbune și dacă economisim, în ceea ce privește consumul de lumină, atunci avem mai puțin mai puține emisii de mercur Sigur că sistemele de reciclare nu funcționează atât de bine, dar oricum, uh, per total, ar fi mai bine să folosim becuri economice decât becuri normale. S-a schimbat acest lucru, într-adevăr, uh, becurile nu prea mai există, avem numai becuri economice, uh, cele cu halogen de asemenea sunt folosite, dar aș dori să se refere Comisia și la acest lucru. Dorința mea este însă să aducem la un numitor comun aceste lucruri. Consumatorii și industria, acestea nu sunt interesate dacă Mediu sau Digi Energie acționează în vreun fel, ci ele sunt afectate de o anumită interdicție. De aceea trebuie să discutăm împreună toate aceste aspecte și să le și comunicăm în mod corespunzător, pentru că nu la fiecare șase luni să apară o nouă interdicție și acestea să nu fie înțeleasă. Cred că trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri și Pornesc de la premisa că dacă această interdicție pe care uh, o planifică Comisia, prin uh, Direcția Generală corespunzătoare, um, Sper că nu s-a decis încă într totul, pentru că piața reglementează lucrurile de la sine și la un moment dat uh, se întâmplă de la sine. Însă m-ar interesa care este aprecierea Direcției Generale în acest sens. În al doilea rând, aș dori să vorbesc despre um, interșanjabilitate. Uh, Uh, domnule Duron uh, era raportor în trecut și a solicitat ca iluminatul să aibă surse interschimbabile de uh, lumină. Deci că cumpăr o lampă într-un magazin și după un an se strică ledurile, este important ca uh, să nu fie aruncată întreaga lampă, ci pur și simplu să se schimbe LED-ul respectiv, adică sursa de lumină. Uh, sau dacă nu mai îmi place culoarea luminii, să se poate schimba LED-ul respectiv. Și, din câte știu, Comisia a prevăzut ceva în acest sens, dar uh, pe noi, ca deputați, uh, ne interesează perspectiva consumatorului, care sunt avantajele pentru consumator, pentru că dacă există posibilitatea de a schimba aceste LED-uri, atunci uh, din punctul nostru de vedere, lucrurile merg bine. Deci lucrurile trebuie făcute și din perspectiva consumatorului. Sigur că din punct de vedere tehnic nu se poate întotdeauna, există anumite proiecte, anumite designuri unde nu este fezabil, însă toate aceste lucruri trebuie discutate uh, cu acuratețe și ca principiu această posibilitate a schimbării ledurilor ar trebui introdusă și nu numai din perspectiva uh, supravegherii pieței și a industriei, ci și din perspectiva consumatorului. Așadar, rog Comisia să mai analizeze odată aceste lucruri, dar din perspectiva perspectiva consumatorului și să ne explice și nouă cum stau lucrurile și cum se prezintă propunerea care încă nu este oficială, dar care reprezintă până la urmă obiectul discuției noastre. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, Mr. Palmer. Mulțumesc, domnul Palmer. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mă întorc la lumina filtrată. E o chestiune uh, pe care mi-o supun uh, organizațiile din uh, circumscripția mea, micile organizații teatre, teatrul de, din Nottingham care este condus de către organizat de către voluntari și care se bazează pe colectare de fonduri care încearcă să Uh, rezistă singuri și uh, uh, tot felul de săli, discoteci, așa mai departe, locații unde se organizează evenimentele. Aș dori să salut cele spuse în această dimineață în legătură cu recunoașterea și preocupările exprimate de către sector în legătură de faptul că Comisia intenționează să vină cu o propunere. Așteptăm, sigur, propunerea detaliată în urma evaluării de impact cu implicarea factorilor implicați și în urma uh, feedback-ului obținut în urma acestei uh, consultări. Se pare, din cele spuse de reprezentantul Comisiei, că aceste preocupări uh, au fost auzite, dar mai există două întrebări pe care aș dori să le pun. Aș dori să mi se aducă clarificări. S-a spus, dacă nu mă înșel, că 80% din lămpile folosite în prezent beneficiază de o scutire, e vorba de o scutire permanentă sau poate Comisia intenționează să revină la această măsură, pentru că organizațiile care folosesc aceste lămpi își doresc să aibă un răspuns foarte clar, pentru că o uh, scutire e foarte importantă pentru planificarea lor financiară, că este vorba de 3, 4, 5, 10 ani și așa mai departe. Spuneați că 20% dintre uh, sursele de iluminat trebuie să fie uh, înlocuite. Deci, Uh, știți că există lămpi care sunt uh, foarte greu uh, de înlocuit cu costuri suplimentare, ceea ce ar avea un impact asupra acestor săli de concerte, de exemplu, sau de evenimente mici, spre deosebire de anfiteatre sau de, de, de stadioane mari. Deci aș dori dacă Comisia, în urma acestei consultări cu factori implicați din domeniu, inter- intenționează să impună o abordare de tip uh, calapod, pentru că trebuie să recunoaștem că există o diferență foarte mare între o locație de spectacol, uh, un, o sală de concert uh, mică față de uh, o arenă unde vin 20-30 de mii de uh, spectatori, de exemplu. În Leicester, de exemplu, uh, Uh, există foarte multe săli uh, în care nu intră mai mult de 100 de persoane. Deci uh, vă dați seama că toate aceste locații sunt la poluri opuse. Și specialiștii în domeniul iluminatului ne spun că disproporția este imensă. Chiar dacă nu este vorba decât de 20% din sursele de iluminat, e un cost foarte ridicat pe care va trebui să îl suporte organizatorii evenimentului. Și, mm, sigur, așteptăm Uh, clarificări, așa cum spuneam eu, uh, cred că e într-adevăr o propunere bună, dar mă întreb dacă nu am putea găsi uh, metode diferite de a trata săli diferite ca dimensiuni pentru ca impactul costurilor să nu fie atât de brutal pentru sălile mici, de exemplu. Doamna Aucăn. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu este domeniul meu de competență, dar e vorba de un subiect foarte important. Directiva privind uh, proiectarea ecologică a fost un adevărat succes, uh, chiar dacă a fost uh, criticată de foarte multe ori. S-a spus că un european își bagă nasul peste tot, dar iată, directiva privind proiectarea ecologică a fost un adevărat succes și cred că consumatorii sunt chiar recunoscători Uh, știți că avem uh, nu mai trebuie să se uite pe toate etichetele cu uh, evaluări de tip A+++ și așa mai departe. Chiar la Strasburg, de exemplu, dacă mergeți, veți vedea că unele servicii de iluminat au 150 de ani. S-a vorbit foarte mult despre LED-uri, de exemplu, care s-a spus că generează o lumină nocivă, o lumină albă, având în vedere că noi oamenii avem, avem nevoie de lumina zilei sau de o lumină cât mai apropiată de lumina zilei, o lumină caldă. Sigur că uh, lobby-urile exercită presiune asupra noastră a tuturor și uh, ei uh, consideră că uh, toate aceste uh, lămpi pentru teatrele mici ar uh, uh reprezenta costuri uh, uh, insuportabile față de marile săli. Dar trebuie totuși să încurajăm Uh, o măsuri care să ducă la o soluție, la o soluție concretă. Ne bucurăm de faptul că, iată, avem această propunere din partea Comisiei, uh, o propunere care uh, ține cont de diversele situații. Au fost date mai multe exemple, dar unii ne spun că un, o sală de concert, de exemplu, ar urma să fie uh, închisă dacă, nu ar, uh, dacă ar fi obligată să treacă la noul model de iluminat. E sigur că trebuie să găsim o soluție de tranzi, eh, tranziție pentru micile săli, dar, într-adevăr, cred că trebuie să abordăm această chestiune, să nu o mai uh, tergiversăm. Așteptăm, în orice caz, uh, propunerea detaliată din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește proiectarea ecologică. Cred că obiectivul nostru ar trebui să fie uh, produse de iluminată, ușor de folosit de către consumatori. Uh, de asemenea, trebuie să evităm uh, tot felul de derogări sau de uh, scutiri. Deci ar fi foarte important să avem uh, produse de iluminată care să fie ecologice, dar nu foarte greu de folosit de către consumatori și, în orice caz, cred că acesta este obiectivul uh, acestei directive privind uh, proiectarea ecologică. Avem nevoie de un instrument care să funcționeze. În orice caz, uh, prezentarea m-a inspirat, așteptăm cu nerăbdare detaliile concrete. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă? Dacă nu, atunci domnul Hansen. Mulțumesc, doamnă președintă. Și aș dori să mulțumesc colegilor care au sprijinit uh, propunerea noastră. Într-adevăr, suntem de acord că jumătate din economiile de energie obținute în acești uh, ultimi 10 uh, ani au provenit de la proiectarea, din proiectarea ecologică și de la etichetarea produselor de iluminat. Chiar dacă nu ni se pare uh, o măsură radicală, totuși folosim aceste produse de iluminat în casele noastre și în spațiile în care lucrăm și am obținut rezultate foarte bune. Sunt de acord cu domnul Lize, trebuie să punem accentul pe comunicare. Anul trecut, de exemplu, am avut o propunere privind etichetarea și ne-am dat seama că e foarte important să cooperăm cu statele membre, cu reprezentanții industriei, pentru a explica consumatorilor cum să folosească etichetele, de exemplu. Uh, să înțeleagă ce uh, prescriu etichetele, mai ales pentru uh, proiectele prioritare din acest pachet. Tot pentru a răspunde domnului Lize, mă bucur de faptul că avem un coleg de la DG Envy aici. Am cooperat foarte strâns cu DG Envy pe acest pachet atât în ceea ce privește uh, propunerea paralelă cu privire la mașinile de spălat vase, Uh, pentru a folosi și oportunitățile oferite de către economia circulară în tot acest pachet al electrocasnicelor. În ceea ce privește uh, interzicerea uh, lămpilor care uh, conțin mercur, nu e că Comisia ar fi vrut să interzică sau nu. Am revizuit legislația actuală în legătură cu uh, legislația privind uh, substanțele toxice sau uh, periculoase. Nu am ajuns încă la o poziție tranșantă. Am notat cele spuse de dumneavoastră pe această temă și sunt sigur că vom avea oportunități să discutăm până să ajungem la o soluție durabilă privind schimbările legislative. În ceea ce privește lumina fluorescentă, lămpile fluorescente de tip tub, pe de o parte, avem uh, alternative sub forma LED-urilor și pe de altă parte, trebuie să spunem că uh, economiile de energie sunt reale. Deci, e vorba de o abordare simplă, obișnuită. Nu. Deci, o, o, un alt câștig ar fi că produsele care conțin uh, mercur vor fi folosite mai puțin, dar în orice caz, pe de altă parte, vom face și economii de energie. Domnul Nize ne-a reamintit dezbaterea legată de Mercur, mai ales uh, Mercurul uh, care ar putea să se mm, răspândească din lămpile fluorescente, dar noi în orice caz încercăm să mergem mai departe, de, uh, mai departe decât CFL-uri, să folosim tehnologii care să nu comporte acest pericol. În ceea ce privește sursele de lumină Uh, care să poată să fie schimbate. Noi nu mergem atât de departe, uh, așa cum uh, ne-a sugerat domnul Tex sau așa cum figurează în raportul Durand. Noi insistăm că ar trebui ca autoritățile de supraveghere a pieței să testeze aceste lămpi care sunt comercializate, să se, asigura, să se asigure că respectă cerințele, dar avem două abordări diferite în text. Ori prin eliminarea lămpii, ori prin a ne asigura că uh, produsul conținut în limbă poate să fie testat. Am avut dezbateri cu industria, de exemplu, și am ajuns la concluzia că costurile vor fi foarte ridicate dacă vrem să uh, eliminăm total de pe piață produsele integrate, dar mai există și un uh, domeniu în care există plus valoare, valoare europeană. Pentru că dacă producătorii de LED vor dispărea din Europa, Uh, atunci uh, activitatea uh, de design din Uniunea Europeană ar dispărea și ea. E un domeniu în care noi, însă, Europa, suntem foarte puternici. Deci nu insistăm pe acest aspect de interșanjabilitate în toate situațiile. Pentru a răspunde întrebărilor domnului Palmer și doamnei Auken în legătură cu iluminarea micilor săli de spectacole. În primul rând, în legătură cu uh, perioada, de, de, uh, perioada limită. Nu există o perioadă limită. Există câteva uh, restricții uh, pentru anumite tipuri de uh, doze de uh, Uh, becuri și așa mai departe. Atâta timp cât uh, uh, sălile de cinema sau de spectacol folosesc aceste surse de iluminat, ele pot funcționa în continuare. Avem o propunere de a face o evaluare după 5 ani, dar nu intenționăm să revizuim iluminarea micilor săli. În legătură cu acest procent de 20%, am vorbit, am avut așa o dezbatere, e vorba de tipurile de lămpi și nu 20% din lămpi în total e mult mai puțin uh, decât uh, lămpile care sunt folosite în iluminarea sălilor mici. Aceste limpi, uh, e vorba de lămpi care sunt mai specializate, care sunt, de exemplu, folosite la sălile de dans, de exemplu. Într-adevăr, e vorba de săli mici. Și înainte am spus că am lansat un mecanism de tip feedback, este o noutate, deci, uh, după patru săptămâni, care tocmai au început, există o posibilitate, chiar după toată consultarea în această fază uh, târzie din proces, uh, le dăm posibilitatea părților interesate să-și exprime punctul de vedere și dacă există preocupări, sunt sigur că instituțiile din domeniul iluminării sălilor ne vor informa vor avea posibilitatea să revizuiască textul în forma sa actuală. Aș mai adăuga încă două aspecte. În primul rând, nimeni n-a făcut o astfel de propunere și astfel funcționează directiva ca în momentul în care directiva intră în vigoare să îți arunci uh, lampa, becul sau uh, uh, aspiratorul. Noi venim cu propuneri pentru a elimina treptat produse de, pe piață. Deci le poți, le poți folosi cât timp încă funcționează, dar în momentul în care se strică, nu mai poți cumpăra produsul respectiv. Dacă uh, există soluție de tip LED uh, satisfăcătoare, uh, costul ar fi mult mai mic pentru că becurile incandescente sunt, consumă foarte multă energie. Am înțeles că în anumite locații e nevoie de astfel de becuri, dar în orice caz, ideea e să ne asigurăm că o sală continuă să fie la fel de frumos iluminată. Deci aceasta a fost preocuparea noastră în evaluarea noastră, dar în orice caz așteptăm cu nerăbdare alte uh, uh, reacții în dezbaterile care continuă. Și încă o observație de final. Știu că mâine veți discuta de revizuirea regulamentului LIFE, uh, programului de finanțare LIFE. Doream să vă informez că tot ce facem pentru a sprijini Uh, etichetarea energetică și directiva privind uh, uh, proiectarea ecologică pentru a sprijini organizațiile de consumatori și așa mai departe. Deci toată această activitate legată și de autoritățile de supraveghere a vieței. Deci toată această activitate ține de programul Orizont 2020. Deci totul se înscrie în atingerea obiectivelor ecologice. Și de aceea, în propunerea Comisiei privind programul LIFE pentru perioada următoare de finanțare, Uh, ne vom uh, folosi de toate, toate aceste măsuri uh, și le vom include în programul LIFE. Am făcut o mică publicitate, o mică reclamă programului LIFE. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o. Mă bucur că colegii de la DG Envy sunt și ei aici. Vom răspunde bilateral dacă doriți la întrebări eventuale sau dacă nu înscris. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! pentru contribuția la această uh, dezbatere. Am încheiat uh, dezbaterea înainte de, ora, uh, de, de, de voturi. Voturile sunt prevăzute la ora 11, deci vom lua o mică pauză, ceea ce va permite să aveți dezbateri în bilateral cu reprezentanții Comisiei dacă doriți. Mulțumesc și, și ne vedem din nou la ora 11.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 Well, hello everyone. If you want to take your seats. Bună ziua tuturor, bine ați revenit. Vă rog să luați loc și să vă pregătiți cardurile de vot pentru a putea începe sesiunea de vot. Am uh, mutat două puncte pe care le vom vota în această dimineață de pe lista de vot de după amiază. Este vorba despre punctele 17 și 23 aveți cardul de vot pregătit, domnule Faria, puteți să ne explicați, vă rog, de ce ați mutat punctele respective de după amiază pentru dimineață? Pentru că nu a existat o notificare în acest sens. A fost o decizie luată împreună cu secretariatul pentru a echilibra numărul de voturi uh, între cele două sesiuni de vot, pentru că sesiunea de vot de după amiază era mult mai aglomerată decât cea de dimineață. Iar uh, raportul privind plasticul a întrunit multe compromisuri. Bun, în primul rând vom vota cu privire la o întrebare cu solicitare de răspuns oral, transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, capacitatea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum uh, votăm cu privire la bolile rare. Întrebare cu solicitare de răspuns oral. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm cu privire la o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei uh, cu privire la o Europa care protejează aerul curat pentru toți. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm cu privire la o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind inițiativa UE privind polenizatorii. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum votăm cu privire la reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul uh, 230. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 231. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 243, 244, ITRE 36 și AGRI 33 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 242. Pentru. Împotrivă. 242. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum, compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentul 266 și Agri 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 267. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Peș 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul? Nu. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 241. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 263. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Votul este închis, se adoptă. Următoarele două devin caduce. Votăm la 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pagina 10. Acum, amendamentul 278. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4A. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Adițional, compromisul 4B pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Următoarea pagină, compromisul 6, pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 354, pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 355 este identic cu 354, compromisul 7, pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina 16, pești 28, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu am văzut de ul nu am văzut cum a votat, dar cred că se adoptă. Verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina 22, compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ...475 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Econ 25 și ITRE 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 476. Avem un uh, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 477. Pentru, împotrivă, Verificăm. Se adoptă. 478 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 26 și ITRE 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 480 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 480. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Agri 58 devine caduc. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 490. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina 29 acum. 522. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Votul este închis. Se respinge. ITRE 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 526. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina 37 621. 622, 623, 624 cu amendament oral din partea raportorului. Dorește să-l prezinte? Nu. Avem un amendament oral din partea raportorului și trebuie să întreb dacă există obiecții din partea dumneavoastră. Dacă nu, votăm uh, cu amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Pagina 44. Agri 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu ați ridicat mâinile. Agri 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Pagina 44. Econ 1 și ITRE 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econ 2 și ITRE 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm la 53. Votul este închis. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu am putut să văd, nu mi-am dat seama, așadar verificăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. ITRE 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Fișerii 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. ITRE 3. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 devine caduc, 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 și ITRE 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AGRI 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. PEș 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm electronic. I think it's adopted. It's close. S-a închis votul. Se adoptă. Pescui 5 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 și agri 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I331 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pescuit 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum pagina 48. Amendamentul 90 și Econ 5 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul și se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Pescuit 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. ITRE 13 pentru, împotriva abțineri se respinge, I324 pentru, împotriva abțineri se respinge, I321 pentru, împotriva abțineri se respinge, Agri 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, I316 pentru, împotriva abțineri se respinge, I314 pentru, împotriva PP pentru încă o dată. ITRE 14. Pentru. Se adoptă. A fost ceva ciudat, pentru că ați, răspuns apro- ați uh, respins aproape tot, însă trebuia să verific acesta, pentru că, iată, a fost adoptat. Agri 14. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru împotriva, abțineri, se respinge. I315 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotriva, 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul. PP-ul adăugăm un vot. Se respinge. 119 pentru, împotriva abțineri se respinge, Agri 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. Următoarea pagină. 130 și Econ 8 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Următoarea pagină, 141 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 19 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 150 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 151 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 152 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Pescuit 12 pentru, împotriva. Încă o dată, pescuit 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pescuit 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Econ 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 și agri 10 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 23 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Pescuit 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. ITRE 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AGRI 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 218 și Agri 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 222 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și vot final electronic. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul și se adoptă. Now, now we vote on an opinion. Acum votăm un aviz propunere de regulament a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește investițiile durabile și riscurile pentru a modifica directiva 231 din 2016. Votăm amendamentul 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31 și 32 pentru, împotriva. Mă iertați, spune doamna președinte. Votăm doar amendamentul 31. Deci 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 34.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 S-a închis votul și se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva. Abțineri. Verificăm 54. S-a închis votul. Se adoptă. 55 pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, PP-ul e pentru, se adoptă. Unde am ajuns? 58 pentru,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 împotriva, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 71. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se adoptă. Cu un vot diferență. Bun. Atunci nu votăm 72, trecem la 2. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotriva, abțineri,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 Nu? Ultimul vot din această dimineață? What's that? Again an opinion. We vote on an opinion on common... Iată că votăm acum un aviz referitor la dispoziții comune pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social Plus, Fondul Maritim pentru Pescuit și regulile financiare pentru aceste fonduri, Fondul pentru Migrație, Fondul pentru Mazil, și instrumentul pentru vize. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. I think it's adopted, but to be sure. E mai bine să verificăm, așa ca să fim siguri. Și s-a închis votul și se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 39 pentru. Vreți să verificăm 38. Bun, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Mulțumesc. 39 pentru. Împotriva. Verificăm. Da, schimbați tot timpul felul în care votați, nu e foarte clar. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Se respinge. Verificăm. Ok. S-a închis votul. Și aș fi pariat că se respinge. Bun, 42. Cine este pentru? Uh, against. Împotrivă. E respins. 43 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Respins. 44 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Verificăm 45-ul. S-a închis votul. Se adoptă.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 4 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 55 pentru, împotrivă, abținere, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 7. S-a închis votul. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu cum votează ALDE. ALDE e pentru sau e împotrivă? Atunci se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se e respins. 14. 14 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, Verificăm acest amendament 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 17 pentru, împotriva abțineri, e respins. 18 pentru, împotriva abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. 27 pentru, împotriva abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins și 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am încheiat cu voturile în această după dimineață. Vă reamintesc că mai avem o sesiune de voturi în după masă la ora 4. Vă mulțumesc!